politică a femeilor în Europa și am onoarea să dau cuvântul doamnei comisar Iurova. Aveți cuvântul. Doamna președintă, estimați membri, bună dimineața! Astăzi este Ziua Internațională a Femeii și mă bucură să am această ocazie să discut cu dumneavoastră situația femeilor și bărbaților din Uniunea Europeană. Este o temă care se regăsește și în raportul anual al Comisiei Europene privind egalitatea între sexe publicat astăzi. Egalitatea între femei și bărbați este una din valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Este o valoare ancorată în tratatele Uniunii Europene de la începutul integrării europene. Societățile noastre au progresat imens în ultimii 60 de ani și situația femeilor s-a îmbunătățit foarte mult. Femeile au mai mult acces la ocupare decât înainte și este evident că facem progrese. Cu toate acestea, există în continuare inegalități persistente. Cu toate acestea, dacă vom continua în acest ritm, vom avea nevoie de alți 70 de ani pentru a ajunge la egalitatea de gen. Pentru fiecare oră muncită, o femeie este plătită cu 60% mai puțin decât bărbații. Și uh, tații petrec o oră îngrijindu-se de gospodărie și de copii, iar femeile trei ore. Deci este evident că există provocări mari pentru a împăca viața privată cu cariera femeilor. Acest lucru amenință independența femeilor și poate duce la situația în care familiile trăiesc în sărăcie, mai ales dacă femeile sunt, sunt singurele care uh, asigură veniturile unei uh, familii. Acest lucru are în plus, uh, aduce în plus riscuri uh, pentru vârsta înaintată. În acest moment, pensiile femeilor în medie sunt cu 40% mai reduse decât pensiile uh, bărbaților și această diferență nu pare să fie depășită. Trebuie să accelerăm schimbările pozitive din ultimele decenii pentru a ajunge la o, la o societate în care bă, băieții și fetele se poată prospera la fel. Și aș dori să mă refer la câteva puncte esențiale necesare din acest punct de, din acest punct de vedere. Femeile reprezintă jumătate din populația europeană. Cu toate acestea, la nivelurile de management și Um, sunt mai mulți bărbați decât femei. În parlamentele naționale din toate statele membre se regăsesc mai mulți uh, parlamentari, la fel cum se întâmplă și cu Parlamentul European. În ceea ce privește companiile listate la bursă în Europa, doar ceva mai mult de 20% din femei fac parte din consiliile uh, de administrație și Comisia Europeană a publicat o, uh, un document din acest punct de vedere cerând uh, ca uh, din Consiliul de Administrație să facă parte cel puțin 40% reprezentanții ai ambelor sexe. Este o idee care trebuie să o promovăm mai mult, mai ales în statele membre care sunt reticente din acest punct de vedere. În același uh, timp, trebuie să permitem cetățenilor să își împace mai bine responsabilitățile de acasă cu cele uh, de la muncă. Uh, mai târziu în acest, uh, pe parcursul acestui an, Comisia va prezenta un pachet de propuneri legislative și nelegislativă care își dorește îmbunătățirea acestui echilibru. Se va referi la uh, accesibilitatea la servicii de mare calitate de îngrijire a copiilor, a oamenilor în vârstă și aranjamente flexibile de muncă, pentru că doar așa se va permite o mai bună integrare a femeilor pe piața de muncă, un lucru necesar din punct de vedere economic și demografic și acest element va uh, contribui de asemenea în mod uh, esențial la creșterea economică din Europa. Există în continuare violență uh, în funcție de sex. una din trei femei din Europa a fost agresată din punct de vedere sexual. Săptămâna trecută Comisia Europeană a propus ca Uniunea Europeană să adere la Convenția de la Istanbul un uh, instrument legal care permite combaterea violenței îndreptate împotriva femeilor pe plan internațional. Aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul reprezintă un pas esențial, uh, un element esențial al strategiei noastre. Abordarea cuprinzătoare a Comisiei față de acest fenomen complex este aliniată abordării din Uniunea Europeană. Aderarea Uniunii Europene la această convenție va asigura o mai bună coerență în acțiunile de combatere a, a violenței împotriva femeilor și va permite o utilizare mai eficace a programelor și fondurilor a, europene. Va consolida credibilitatea și responsabilitatea noastră pe plan extern, va contribui la atingerea obiectivului mai larg al Uniunii Europene de asigurare egalității de gen și de nediscriminare uh, pe motive economice. În plus, voi lucra îndeaproape cu doamna comisar uh, Tyson pentru a garanta monitorizarea raportului referitor, uh, sondajului referitor la violența bazată pe sex din anul 2015. Este un sondaj efectuat de Eurostat împreună cu um, autoritățile naționale de resort Eurostat a anunțat deja că acest sondaj va face parte din uh, planul uh, de acțiune pe anul 2016. Această strategie, care merge până în anul 2019, identifică toate aceste elemente ca fiind prioritare pentru a promova egalitatea de gen, de gen uh, inclusiv când vine vorba de independență și egalitatea economică. În strategie, pe lângă acțiunile cheie care urmează să fie promovată pentru egalitatea de gen prin integrarea unei perspective de egalitate de gen în toate politicile și intervențiile Uniunii Europene, cum ar fi pregătirea, implementarea, monitorizarea politicilor, măsurile legale și, cheltu- și programele de cheltuire, de cheltuieli. În concluzie, aș dori să subliniez că îmbunătățirea situației socioeconomice a femeilor și promovarea acțiunilor menite să pună capăt violențelor îndreptate împotriva femeilor reprezintă priorități de vârf pentru Comisia Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, care a cuvântul doamna Le Grip madame euh, la présidente euh, euh, mulțumesc foarte mult um, mulțumesc doamnă comisar pentru cuvintele dumneavoastră care arată un angajament puternic la nivel personal cât și politic în calitate de comisar care se ocupă de egalitatea între bărbați și femei. Dumneavoastră ne-ați oferit um, foarte multe detalii și ne-ați vorbit despre direcții care sunt uh, martori Um, ale unor priorități pe care le are Comisia Europeană în ceea ce privește îmbunătățirea situației socioeconomice a femeilor și în um, ceea ce privește combaterea violenței împotriva femeilor grupul PPE, în numele căruia iau cuvântul astăzi de Ziua Internațională a Femeii. Acestea sunt cele două mari provocări. Îmbunătățirea situației socioeconomice a femeilor reprezintă o miză de competitivitate, de egalitate, de justiție, justiție, echitate între bărbați și femei și o îmbunătățire a situației economice a continentului european prin uh, Uh, combaterea acestei iroseli a potențialului uman pe care îl reprezintă faptul că potențialul feminin uh, nu dă roade pe cât poate femeile în Europa sunt la fel de bine, au un, la, au la fel de, o educație la fel de bună și o formare la fel de bună precum bărbații și astfel se irosește potențial, se irosesc resurse umane în momentul în care nu li se acordă femeilor locul pe care îl merită și nu li se acordă toate responsabilitățile la care ar putea aspira pe uh, piața muncii. PPE-ul uh, uh, este foarte angajat în acest sens și nu va precupeți niciun efort în următoarele săptămâni și luni pentru a urmări aceste direcții care ar putea fi propuse și puse în aplicare la inițiativă împotriva instituțiilor europene, bineînțeles, eh, dar mai ales cerând statelor membre să își asume răspunderea în ceea ce privește reducerea inegalității salariale și eh, de pensie. Deci acest, eh, această lacună salarială și de pensii dacă ar fi rezolvată, dacă ar fi rezolvate acestea, s-ar obține mare progres și acestea sunt cele două direcții în care trebuie să înregistrăm progres în următoarele luni. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Le Grib, aveți un cartonaș albastru de la domnul Lavrie. Domnul Lavrie, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fiu foarte succint și să-i adresez colegii mele următoarea întrebare. Consideră că ar fi interesant să se favorizeze adoptarea la nivelul celor 28 de state membre ale Uniunii Europene a uh, legii Copes imerman care a fost adoptată în Franța și care propune să se ajungă în uh, 2017. Bine, la nivel european am putea să mai uh, amânăm uh, um, limit limită uh, cu un an și doi sau doi. Pe, pe, deci uh, să existe paritate la nivelul directorilor și consiliilor de administrație uh, pentru a oferi, pentru a găsi acest echilibru și echitate la nivel um, economic. Vă mulțumesc! Bineînțeles, S-au făcut studii recent care arată că în momentul în care există un instrument uh, legislativ uh, cu rol de stimulent uh, care um, încurajează paritatea și o prezență mai puternică a femeilor la nivelul consiliilor de administrație a companiilor cotate la bursă, lucrurile progresează nu numai la nivelul firmei, la nivelul consiliilor de administrație și se repercutează pozitiv asupra celorlalte organe de decizie. Și aici vreau să salut angajamentul uh, doamnei comisar uh, Iorova în ceea ce privește uh, Uh, proiectul de directivă Women on Boards, pe care Parlamentul European, acum 2 ani, l-a adoptat cu majoritate covârșitoare și pentru care PPE-ul și pentru care PPE-ul se arată foarte angajat. Bineînțeles, e nevoie de legi europene pentru a asigura o prezență mai mare a femeilor în cadrul consiliilor de administrație ale companiilor, marilor companii cotate la bursă. Mulțumesc foarte mult. Doamna Blinkeviciute. Pone păi, pirmininke, doamnă comisare. Mulțumesc, președinte, doamna comisar. Vă mulțumesc din inimă pentru că ne-ați prezentat astăzi condiția socioeconomică a femeilor în Europa. Este un fapt simbolic că în sesiunea plenară de pe 8 martie discutăm despre oportunități egale și condiția femeii în comunitatea noastră. În numele S și D, aș dori să mulțumesc Comisiei care a încurajat Uniunea Europeană ca organizație internațională să devină membru la Convenția de la Istanbul. În același timp, aș dori să doresc tuturor colegilor Comisiei și nouă să uh, vegem ca noi să adoptăm legislație favorabilă femeilor nu numai pe data de 8 martie. Pentru a îmbunătăți situația femeilor, situația economică și socială în Europa, trebuie să ne străduim mai mult. Trebuie să ne asigurăm că femeile pot să-și reconcilieze viața profesională cu cea de familie în mai mare măsură. Chiar și în secolul 21 Uh, treburile cad pe uh, umerii uh, femeilor în principal. Ce putem să facem ca să prevenim plecarea din într-o funcție a femeilor pentru a avea grijă de propria familie. Trebuie să adoptăm legislația în ceea ce privește concediul de maternitate, de paternitate și um, concediile de îngrijire pentru a putea avea grijă de membrii mai vârstnici uh, ai familiei sau cu dizabilități. Trebuie să ne asigurăm că ajungem să uh, înfăptuim uh, obiectivul de la Barcelona, așa numea, și anume ca copiii să aibă suficiente locuri uh, în uh, instituțiile de învățământ și în grădinițe. Trebuie să lucrăm cu partenerii sociali asupra unor uh, soluții inovatoare care să permită reconcilierea obligațiilor vieții profesionale și de familie. Așteptăm pachetul Comisiei. Vă mulțumesc. Doamna Fanștor, bună dimineața. Vă mulțumesc, doamna președinte. În această dimineață discutăm societatea, situația socioeconomică a femeilor în Europa și prin contribuția sa, Comisia Europeană a demonstrat că nu este de partea mamelor și a celor care au o familie. Comisia refuză în continuare să ia în calcul contribuția economică a femeilor. Gary Becker a câștigat un premiu Nobel uh, datorită modelelor uh, care permit înțelegerea mai bună a plus valoarei uh, aduse de, din punct de vedere economic, aduse de uh, femei. La nivelul ONU se discută despre toate aceste prestații aduse de femei care reprezintă un factor economic concret important. Și doamnelor și domnilor, crearea valorii începe prin respectarea valorilor. Însă nu cred că valorile pot fi recunoscute atâta vreme cât uh, nu punem uh, accent pe valoarea creată de femei. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum doamna Besera? Nova. ahora. Buenos días. Muchas gracias, presidenta. Bună dimineața! Mulțumesc foarte mult, doamna președinte și doamna comisar Iurova. Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi de Ziua Internațională a Femeii și ne reamintiți că egalitatea nu este doar o valoare, ci o obligativitate juridică și mai mult este un lucru care ne servește, inter- servesc, servește intereselor noastre. Și este singurul lucru care ne va genera progres și ne va canaliza eforturile în direcția cea bună, și anume uh, egalitatea între bărbați și femei. Femeile sunt împovărate de foarte multe lucruri și, după cum vedem, suntem majoritatea populației. Dar uh, ne confruntăm cu foarte multe probleme, iar de uh, Ziua Internațională a Femei, anul acesta, în 2016, ne dăm seama că în continuare diferența uh, salarială este foarte mare, de până la 25%, chiar 25% la mine în țară. Iar um, discrepanța salarială și situația economică a dus la o implicare mai scăzută a femeilor pe piața muncii și la nivelul salariilor și nu numai vedem că în continuare există inegalități în ceea ce privește posturile de gestiune la nivel înalt și în consiliile de administrație. Există Parlamentul European, care este organ colegiuitor, și subliniez aici uh, cuvântul colegiuitor, trebuie să ne îndreptăm cu pași mai rapizi către egalitate. Avem uh, directiva maternității și paternității, concediile de maternitate și de paternitate, uh, care este pe rol și care dorește să îmbunătățească viața uh, cetățenilor europeni și mai avem și directiva Women on Board, femeile în consiliile de administrație, de care avem nevoie, fiindcă în unele țări uh, în unele țări aceste legi se, sunt blocate, deci trebuie să grăbim lucrurile. Și aș dori în egală măsură să vă mulțumesc uh, dumneavoastră, doamnă comisar, pentru implicarea personală. Comisia acum solicită Uniunii Europene să adere la Convenția de la Istanbul, care este o convenție obligatorie de combaterea violenței uh, bazate pe gen. Mulțumesc, doamna Matias. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele adresate. Chiar dacă unele dintre noi poate dorim să primim flori, acesta este o, o zi în care nu numai primim flori, ci sărbătorim uh, drepturile femeilor și uh, recunoaștem diferențele între bărbați și femei. Eu m-am săturat ca în fiecare an să repetăm aceleași cuvinte în același fel, fiindcă uh, Situația socioeconomică a femeilor este simplă. De, eh, inegalitățile au crescut și discrepanța salarială a, a crescut și șomajul și violența împotriva femeilor, care este din ce în ce mai brutală. În Portugalia, anul trecut, 29 de femei au murit în urma abuzurilor și violențelor dom- eh, domestice în familie. Și problema este politică, până la urmă. Ar fi important ca Comisia să uh, nu se ocupe de această inegalitate socială economică la nivelul cotelor faptelor uh, și cuvintelor, fiindcă problema este, se află la nivel politic. Trebuie să ne dăm seama că austeritatea a fost un eșec. Acesta ar fi un început bun. Apoi, Directiva privind concediul de maternitate și paternitate, dacă ar fi reintrodusă pe ordinea de zi, ar fi un semnal foarte bun că nu rămânem numai la vorbe și trecem la fapte, fiindcă, fiindcă Comisia, în momentul în care a retras această directivă, a început cu stângul. Asta înseamnă că nu vrea să recunoască că există inegalități și eu vreau ca oamenii aici să vină, să, să, să vorbească, dar vorbele noastre trebuie să ducă mai apoi la fapte. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Renche. Mulțumesc, doamnă președinte, dragă doamnă comisar, dragi colegi. Mama mea s-a născut în 1957 într-o familie cu șase uh, copii în zona muntoasă în mijlocul Germaniei. În același an, uh, ceva uh, s-a întâmplat în sudul uh, Franței. Uh, s-a semnat tratatul de la Roma cu uh, un principiu simplu, dar neîndeplinit nici până astăzi. O salarizare egală pentru muncă egală. În ciuda faptului că mama mea și acest principiu s-au născut în, acest, în același an, toată viața mama mea nu s-a bucurat de roadele acestei hotărâri. Niciodată nu a primit aceeași apreciere sau aceiași bani Uh, pentru munca pe care a făcut-o față de uh, omologii ei. Astăzi vedem uh, o discrepanță, uh, un decalaj de gen care este vizibil în toată Europa și mai ales în Germania. Și ca milioane de alte femei din, uh, de femei din uh, Europa, cred că mama mea are uh, tot dreptul din lume să fie furioasă pentru eșecul Uniunii Europene de a face acest principiu realitate. Astăzi este Ziua Internațională a femei femei. Este un moment să ne amintim că trebuie să luptăm pentru egalitate. În ultimile șase decenii, uh, Uniunea Europeană a făcut această promisiune. Nu faceți ca eu și generația mea, care ne-am născut cu 30 de ani mai târziu, să nu beneficiem de ceea ce s-a promis plată uh, egală pentru muncă uh, egală. Trebuie să forțăm statele membre să facă ceva în acest sens. Doamnă comisar, haideți să acționăm acum, haideți uh, ca principiul să devină o realitatea în, realitate în Uniunea Europeană. Doamna Parker. Thank you. Vă mulțumesc. Conform Eurostat, între 2010 și 2012, mai mult de 30, uh, s-a făcut trafic cu mai mult de 30.000 de, de persoane în Uniunea Europeană. 80% dintre acestea, dintre aceștia au fost uh, femei. Uh, se pare că aproximativ 3.000 de femei au fost traficate în Regatul Unit, o sporire cu 10% față de anii anteriori. Și este o tendință care se manifestă și a cărei vina îi revine Uniunii Europene. Uniunea Europeană permite uh, organizațiilor uh, infracționale să-și desfășoare activitatea în mod transfrontalier, și astfel uh, acest fenomen uh, ajunge și în Regatul Unit. Chiar și Europol recunoaște că politicile care permit uh, libertatea de circulație permit asemenea fenomene. Și ce s-a realizat pentru a pune capăt acestor activități? Singurii care au avut de profitat sunt traficanții. Domnule președinte, avem niște probleme cu interpretarea. Dacă puteți să vă întrerupeți discursul un moment. Puteți continua. Deci Uniunea Europeană i-a ajutat doar pe uh, traficanți pentru că în Regatul Unit nu mai putem uh, verifica cazierele acestor uh, persoane. Dacă am părăsit Uniunea Europeană, am rămâne în continuare parte a Organizației Internaționale a Muncii am rămâne parte a agențiilor Națiunilor Unite care promovează drepturile femeilor, am putea să întărim legăturile cu statele din Commonwealth. Um, nu ne uh, dorim să permitem celor care promovează discursul uh, fricii, uh, femeile vor avea doar de câștigat dacă părăsim Uniunea Europeană. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Capel. Vă mulțumesc, doamna președinte. Și în anul 2016, de Ziua Internațională a Femeii, din punct de vedere al uh, plății și a posibilităților de a face carieră, femeile sunt în dezavantaj. Există diferențe între statele membre, dar, din păcate, dator- chiar dacă femeile au studii superioare, există multe studii care ne demonstrează că ele sunt dezavantajate în pozițiile de vârf. De, uh, de vârf. În medie, femeile câștigă cu 16% mai puțin decât uh, uh bărbații. Uh, această diferență merge de la 2,8% în Slovenia, 5,5% în Slovenia și mai mult de 50% în uh, Estonia. Uh, problemele sunt generate de faptul că femeile se ocupă mai mult de copii și acest lucru duce la uh, ocuparea unui loc de muncă cu, care nu este cu normă întreagă. Și apoi, în ceea ce privește pozițiile de vârf, situația este uh, asemănătoare. Există studii care ne demonstrează că o societate comercială listată la bursă se descurcă mai bine dacă din Consiliul său de administrație uh, face parte un procent mai mare de femei cifra de afaceri, profitul societăților comerciale, respectare crește mai mult. Deci datele și cifrele sunt foarte clare. Haideți să recurgem mai, mai multe stimulente pentru ca femeile să ocupe aceeași uh, poziție economică ca și bărbații. Mulțumesc, doamna Morvai. Casos uh, Europa Mulțumesc foarte mult. Același vechi refren a venit uh, plenara de la Strasburg. Uh, în sală sunt numai câțiva oameni, dar astăzi e o zi specială, ziua femeii. Și în această dimineață vorbim despre femei. E o zi specială, o zi importantă din punct de vedere istoric, fiindcă Uniunea Europeană încearcă să introducă un plan rușinos. De ce rușinos? din cauza, că, din cauza situației femeilor din lumea întreagă. Atrocitățile care au loc, discriminările care au loc, sunt folosite acum în să le slujească propriilor lor interese. Care sunt acestea? O să vă explic. Migrația, imigrația, primirea migranților în Europa. Părerea, clasa politică și-a dat seama că a dat de bucluc, fiindcă oamenii s-au săturat și acum spun că nu e vorba de o criză a refugiaților sau a azilanților, este o criză a migrației care nici măcar nu mai ține acum de competența Uniunii Europene. Da, criza refugiaților reprezintă o competență europeană, dar numai 10% din migranți sunt refugiați care fug din calea unui război civil. Deci care este soluția? cu ce, la ce s-a ajuns? Haideți să ne gândim la un alt statut de refugiați. De refugiați. Dacă femeile fug din calea discriminării de la ele, la ele în uh, țară, atunci au dreptul, bineînțeles, să vină în Europa și să solicite azil. Iar odată ce au primit statut de refugiat, atunci pot să, să se folosească de metoda reîntregirii familiale pentru a aduce alături de ele și alți membri ai familiei. Aceste, acesta va fi următorul pas al, în raportul prietenei mele, doamna Hannibal. Drepturi egale, demnitate egală, dar toate astea sunt doar o scuză pentru acest plan rușinos punctul 13 din raportul Hannibal trebuie citit de toată lumea în Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna Vosenberg. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, încă o dată ne aflăm aici vorbând, vorbind despre uh, inegalitate. Este o discuție uh, care uh, o purtăm de fiecare dată când putem. Cred că Comisia trebuie să susțină directiva privind prezența femeilor în consiliile de administrație. Și am prezentat de curând uh, raportul Glass Ceiling, plafonul de sticlă, uh, obstacolele în calea femeilor în momentul în care să ajungă la o poziție de uh, conducere. Numai 31% din uh, persoanele cu activități independente sunt uh, femei și în agenda 2020 încercăm să ajungem la 70, 70, la 70 până la 77%. Această uh, subreprezentare este prezentă peste tot, în știință, mediul academic, tehnologie. Deci cum putem să depășim această situație? în primul rând prin sistemul educațional și apoi în familie. Dacă aceste prejudecăți nu sunt depășite, dacă nu avem o nouă mentalitate arătând care este modelul potrivit pentru femei, atunci din nou peste 5 sau 10 ani vom vorbi din nou despre inegalitate. Este o dezbatere care trage o linie între femei și bărbați. Uh, femeile sunt ființe umane, reprezintă jumătate din populația planetei și această dezbatere nu ne uh, face onoare și nici uh, Europei. Uh, doamna Moody. Vă mulțumesc, doamna președintă. O zi fericită internațională a femeilor vouă tuturor. În tratatele fundamentale ale Uniunii Europene este ancorat angajamentul de a ajunge la o egalitate între uh, femei și bărbați de la tratatul fondator al Uniunii Europene, s-au uh, realizat progrese foarte mari care ne apropie de acest obiectiv. Uh, avem legislație privind tratament uh, egal, concediu de maternitate, de, paterni, de paternitate, protecția lucrătorilor și așa mai departe. Știu care este diferența pozitivă adusă de Uh, toată această propunere legislativă, pentru că am, am folosit de această lege în activitatea mea de sindicalist de 30 de ani. Deci Uniunea Europeană a îmbunătățit situația femeilor când vine vorba de protecția la locul muncii, de exemplu, însă nimeni nu poate afirma că am atins obiectivul original al egalității. Nu putem să ne culcăm pe o ureche. De curând, am văzut că femeile au avut cel mai mult de suferit în urma politicilor de austeritate din uh, Uniunea Europeană și în uh, urma dereglementării relațiilor uh, de muncă, ceea ce a dus la sporirea relațiilor contractuale nesigure. Examinând strategia Comisiei Europene, strategia Uniunii Europeană 2020, toată lumea este de acord că trebuie să facem mai mult pentru a reduce numărul oamenilor săraci, de exemplu. Însă obiective în asemenea domenii fără acțiuni concrete sunt inutile și reevaluarea acțiunilor comisiei nu este foarte de motive să fim prea optimiști. Deci aș dori să cer comisiei ca după cuvintele de astăzi să urmeze acțiuni în fiecare zi care urmează. Mulțumesc! Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Fiusmenova. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Momentul în care vorbim despre situația socioeconomică a femeilor, ar trebui să ținem cont de raportul între educație, venitul pe care l-au și șansele de promovare în carieră. Datele arată că, în ciuda faptului că femeile au un nivel de educație foarte ridicat, egalitatea în ceea ce privește ceilalți indicatori este codașă și pentru a obține mai multe schimbări avem nevoie de o nouă strategie a Uniunii Europene pentru egalitate până în 2020. Ziua Internațională a Femeii este o bună ocazie să ne reamintim că că a venit vremea, cu sprijinul Comisiei și Consiliului, să avem o nouă strategie care să fie aplicată, care să aibă politici la nivelul statelor membre, care să vizeze îmbunătățirea situației socioeconomice a femeilor și să, uh, și să obțină o egalitate între sexe. Vreau să mă folosesc această ocazie pentru a, pentru a felicita femeile din Europa cu ocazia Zilei Femeilor. Mulțumesc, doamnă Domnul Pimenta. Aveți. Instituțiile europene au foarte multe abordări de gen care se rotesc împotriva politicilor de gen, dar care nu au făcut decât să ascundă impactul adevărat al politicilor de austeritate în ceea ce privește discriminarea, exploatarea femeilor și inegalităților. Uh, Politicile acestea de exploatare și de sărăcire de la, ale Uniunii Europene aplicate de guverne au făcut să crească inegalitățile. Femeile sunt cele mai afectate de sărăcie, de șomaj, de precaritatea locurilor de muncă și de discriminarea salarială, care uh, duce la discriminare mai mare împotriva lor în ceea ce privește maternitatea. Și trebuie să, să reînviem directiva privind concediul de maternitate, fiindcă doar așa, doar dacă viața de familie și viața profesională uh, sunt îmbinate cum trebuie prin o orare de lucru mai bun. Și să, să nu uităm că ce s-a întâmplat a fost o distrugere a sistemelor de asigurare socială a statului. Nu există egalitate fără să punem capăt acestor politici care calcă în picioare uh, statul social. Mulțumesc foarte mult, doamna Aiuto. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În fiecare an încercăm să evaluăm situația femeilor în Europa și cu toate acestea vedem că ne mișcăm foarte greu pentru că există decalaje foarte mari în anumite state membre în ceea ce este salarizarea, accesul la carieră. Obiectivul nostru ca femei trebuie să avem o libertate de opțiune, să studiem ce dorim, unde dorim, să alegem o muncă pentru că ne place, chiar dacă în uh, slujba respectivă lucrează, în profesia respectivă lucrează mai mult băr- bărbați, putem să optăm dacă vrem să, să avem sau nu uh, copii. Uh, politica uh, trebuie să reacționeze la cererile femeilor. Trebuie să scăpăm de toate aceste greutăți care au dus la eșecul directivei privind uh, concediul de maternitate. Chiar și astăzi o femeie primește o pensie mai mică sau există în continuare greutăți pentru o femeie să uh, aibă o profesie sau o carieră pentru că nu există îngrijiri pentru copii. Uh, trebuie să încetăm să ne plângem despre ceea ce nu funcționează, trebuie să vedem această zi ca un, o posibilitate de a face un pas înainte. Domnul Corvin Miche. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Oamenii de știință au, au, uh, au analizat uh, jucătorii de basket americani și au ajuns la concluzia că cei mai înalți câștigă mai mulți bani decât cei mai scunzi. La fel, dacă o femeie nu ocupă același post ca și un bărbat, înseamnă că nu are aceleași capacități ca un bărbat. În uh, urmă cu, o, cu un anumit uh, timp, femeile sunt cele care au condus uh, Europa, pentru că ele sunt cele care se ocupeau de copii. Însă copiii au fost trimiși la, la grădiniță și acum trebuie să se ocupe de uh, locuri de muncă pentru care sunt mai puțin potrivite, motiv pentru care câștigă mai puțin uh, bani. În diferite tipuri de sport, cum ar fi bridge doar un procent dintre jucători sunt femei poate se exercită o presiune artificială din partea Uniunii Europene care Uh, duce la uh, reducerea uh, numărului de jucători. Și în rest, cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie eliminată. Domnule Corvin Mică, domnul Iacov Ciș dorește să vă adreseze o întrebare. Acceptați? Da, vă rog. Aș dori să vă adresez o întrebare, domnule Corvin Mică. Eu am fost un jucător excelent de uh, basket, dar și vedeți că nu sunt foarte înalt, însă m-am descurcat foarte bine la acest sport. Și aș dori să vă întreb dacă știți că pentru acest sport înălțimea nu este factorul uh, decisiv. Uh, contează mai mult dacă reușești să marchezi. Este un lucru valabil și pentru uh, celelalte afirmații. Sunteți de acord cu mine că nu înălțimea este relevantă la basket? Doamna președinte, accept un singur cartonaș albastru, dar vă dau cuvântul pentru a răspunde. Aș dori să vă spun că bărbații mai înalți nu câștigă mai mult decât cei mai scunzi. Și eu am jucat basketbal în a doua ligă din uh, Polonia și am fost uh, bătuți de o echipă a, uh, constituită doar din femei la o diferență de 50 de puncte. Mulțumesc, care cuvântul doamna Matera. De. Mulțumesc, doamnă președinte. Această zi ne amintește în fiecare an că mai trebuie să se facă foarte multe pentru a îmbunătăți situația femeilor în Uniunea Europeană. În continuare, subzistă prea multe piedici în calea Uh, afirmării femeilor în societatea europeană, iar noi, ca legiuitori, suntem cei care trebuie să um, redăm această, acest echilibru. În 2016, femeile trebuie să lucreze cu două luni mai mult pentru a obține la fel salariu, la același salariu anual ca al bărbaților, ceea ce duce la un dezechilibru la nivelul pensiilor mai târziu, ceea ce înseamnă că mii de femei rămân într-o situație de sărăcie, iar în Uniunea Europeană Sărăcia ce afectează femeile vârstnice este mai răspândită de trei ori decât în rândul bărbaților. Dragi colegi, noi facem tot ce putem pentru a umple aceste lacune. O facem zilnic noi ca membri ai Comisiei FEM în Parlamentul European. Dar acum câteva luni am votat deja cu majoritate covârșitoare pentru raportul meu, care avea ca scop eliminarea acestor piedici în calea femeilor în ceea ce privește gestionarea de companii la nivel european. Este absurd că doar o treime din antreprenorii europeni sunt femei și că în ultimii 50 de ani rata de ocupare a femeilor în Europa a crescut de la 60% la numai 63%. Deci avem nevoie de mai mult angajament din partea tuturor instituțiilor și vreau să vă spun că salut activitatea doamnei comisar Iurova care, care se cearcă alături de noi să se asigure că în toate statele Uniunii Europene se uh, adoptă, se va adopta Convenția de la Istanbul. Mulțumesc. Uh, aveți un uh, cartonaș albastru din partea domnului Țanții. Uh, îl acceptați? Da, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul. Aș dori să adresez o întrebare din perspectiva istorică, dacă îmi permiteți. Ei bine, noi sărbătorim ziua femei pe 8 martie, încă din 1917, deci anul viitor se vor împlini 100 de ani. Iar unul dintre principii este plata egală și apoi protecția femeilor și copiilor și, în al treilea rând, prezența femeilor în societate. Anul viitor se va adăuga, ar trebui să se adauge un al patrulea principiu, violența împotriva femeilor care trebuie eradicată. Vă mulțumesc. Sunteți de acord cu mine? Mulțumesc. Nu cred că era neapărat o întrebare, ci mai degrabă un discurs al colegului meu. Nu am înțeles exact care era întrebarea, dar dacă mă ascultați cu atenție, vă veți da seama că noi zilnic ne luptăm pentru a ne asigura că fiecare stat membru ratifică Convenția de la Istanbul, care care cere să se acorde mai multă atenție violenței bazate pe gen și împotriva copiilor în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Doamna Post are cuvântul doamnă președinte, dragi colegi. În Uniunea Europeană nu se respectă în mod corespunzător dreptul uh, de, la egalitate între femei și uh, bărbați. Femeile nu câștigă la fel ca bărbații, nu participă pe piața muncii în egală măsură, sunt mai puțin plătite, sunt mai sărace uh, Uh, femeile vârstnice nu se bucură de drepturile lor. Discriminarea nu face decât să se adauge altor discriminări. O femeie aparținând populației Roma este atinsă pentru că este femeie, dar și uh, pentru că există discriminări uh, împotriva ei. Un bărbat care este homosexual sau transexual este lovit dublu de uh, discriminare. Uh, se constată că toate acestea sunt uh, lucruri uh, uh, de neacceptat, există încălcări ale drepturilor care totuși sunt acceptate și nu facem nimic împotriva lor de multă vreme. Vorbim mult despre politica de egalitate, dar nu este o prioritate. Să vedem de pildă cum Comisia uh, nu face decât, uh, din egalitatea uh, uh, muncii decât o chestiune de politică. Femeile europene trebuie să aibă puterea să hotărască asupra vieții lor. Eu sunt o feministă și pentru mine acest lucru este uh, inacceptabil. Egalitatea trebuie să fie o valoare absolută. Este o valoare fundamentală pentru noi. Cum ar arăta lumea dacă jumătate din aceasta din lume ar fi considerată ca cetățeni de rangul 2? Și lucrurile vor continua dacă nu facem nimic pentru a combate acest lucru. Cred că ziua de 8 martie nu este decât un manifest pentru egalitate, pentru a combate inegalitatea care există. 364 de zile din 365 nu suntem, uh, susținem aceste uh, principii ale Zilei Internaționale a Femeii. O întrebare pentru doamna Post și eu sunt de acord. Eu nu sărbătoresc uh, Ziua Internațională a Femeii pe 8 martie, pentru că cred că Ziua Femeii ar trebui să fie în fiecare zi și trebuie să alocăm timpul nostru în acest scop. Aș dori să știu dacă o strategie pentru egalitatea de gen, ca cea uh, Uh, elaborat anterior de uh, comisie ar fi mai uh, propice egalității dintre femei și bărbați. Credeți că o strategie ar fi mai bună decât un document intern ca cel care se aplică astăzi? Sunt convinsă de acest lucru. Cred că Trebuie să transmitem un semnal puternic statelor membre și cred că o strategie pentru egalitatea de gen este de preferat pentru un față de un document intern al uh, Comisiei. Intervenție fără microfon. În această dimineață ați uh, vorbit și colega a spus că nu este necesar să avem o asemenea zi. Deplâng acest lucru. Doamna comisar a spus că noi, femeile, trebuie să luptăm în continuare și să ne luptăm pentru drepturi egale între uh, femei și bărbați. Uh, acest lucru ar trebui să se întâmple în fiecare zi, nu numai astăzi. Dar totuși să marcăm această zi uh, pentru a evidenția discriminările cu care se confruntă femeile. dar uh, trebuie să existe o distribuție egală a uh, concediilor de maternitate și paternitate pentru ca femeile să-și promoveze în continuare um, cariera. Da, sunt într totul de acord. Trebuie să împărțim egal uh, concediul de maternitate și de paternitate. Dar nu văd ce legătură are asta cu 8 martie. Trebuie să ne batem 24 de ore din 24 pentru drepturile noastre, pentru o societate în care vor crește copiii noștri, o societate în care fetițele și băieței vor crește beneficiind de tot potențialul până, când, ă, până la moarte. Doamna Gonzales. Gracias, presidenta. Combat... Vă mulțumesc, doamna președintă. Combaterea machoismului și crearea egalității de gen în Europa ar trebui să se întâmple în fiecare zi și nu doar pe data de 8 martie. Aș dori să insist asupra câtorva aspecte. Inegalitatea din Uniunea Europeană se leagă de existența unor uh, spații în care femeile nu pot lua, nu pot participa la procesul decizional. Haideți să ne uităm la situația din Parlamentul European. Din 25 de comisii parlamentare, doar 10 sunt prezidate de femei, șomajul este mai mare în rândul uh, femeilor, uh, există această diferență salarială între bărbați și femei și apoi sectorul uh, îngrijirilor ar avea un, un potențial foarte mare. În plus, există fali importante între nordul și sudul Europei. Politicile de austeritate pe noi, uh, în calitate de femei, uh, ne-au afectat de două ori mai puternic, ceea ce înseamnă că femeile sunt cele care poartă povara austerității. Există oameni care cer să ajungem la egalitate, și trebuie să dăm curs. Doamna Grapini vă adresează întrebarea. Președintă, stimată colegă, ați uh, vorbit și dumneavoastră ca și celelalte colege de această inegalitate și ați spus de Parlamentul European. Dacă populația este majoritar feminină în multe din țările noastre, cum vă explicați că femeile nu votează femeile? The answer, please. Vă rog să răspundeți. Problema este Problema este că larga majoritate a celor din sfera puterii, puterii nu sunt femei, ci sunt bărbați. Acest lucru duce la inegalitate, la atitudine de uh, macho. Este un lucru ancorat în ADN-ul uh, societății noastre și uh, această situație trebuie să o combatem și trebuie să trecem în cele din urmă la fapte. Doamna šojdrová are cuvântul. Ano. Kolegyně a kolegové, chtěla bych poděkovat paní komisař. Dragi colegi, în primul rând vreau să mulțumesc doamnei comisar uh, pentru abordarea rațională și propunerile concrete pentru, pe care le-a prezentat pentru perioada următoare. Uh, situația în uh, ceea ce privește decalajul de gen și uh, situația socioeconomică a femeilor este departe de a fi cea pe care uh, ne-o dorim. În Cehia, unde există creștere economică, există o diferență în salarizare de mai bine de 12%. Femeile sunt angajate în industriile unde uh, salariile sunt mai mici, uh, profesori, uh, asistente medicale, ele au grijă de copii și de alți uh, membri ai familiei care au nevoie de îngrijiri. Uniunea Europeană nu poate să ordone statelor membre ce trebuie să facă, însă trebuie să respectăm femeile care au copii, chiar copii mai mulți, pentru că, sigur, e nevoie de curaj să iei o asemenea hotărâre și, de asemenea, este nevoie de concedii de maternitate și paternitate adecvate și uh, securitate uh, financiară. Trebuie să respectăm uh, femeile care doresc să aibă o familie, să aibă copii și totuși să continue să profeseze. Trebuie să le uh, oferim uh, Uh, susținere atât din punct de vedere al patronilor cât și uh, instituțional, astfel încât uh, ele să rămână angajate. Vreau să îi mulțumesc mamei mele, care a fost un politician, a fost doctor și a fost o mamă minunată. Domnule Fontulis, sunteți gata să răspundeți? Aristo οι απαιτήσει τη σημερινή καταναλωτική κοινωνία έχουν οδηγήσει τι γυναίκε σε έναν αγώνα δρόμου. Societatea de consum a determinat uh, în zilele noastre femeile să renunțe unor la profesie, dar ele au dreptul să uh, aibă uh, copii. Uneori ele uh, se limitează la a avea un copil doar. Nu putem oare să oferim posibilitatea femeilor uh, să aibă mai mulți copii și totuși să acceadă la cariera pe care și-o doresc? Uh, cred că majoritatea femeilor ar trebui să aleagă în mod liber. Uh, femeile și bărbații sunt uh, egali, ei sunt liberi în egală măsură. Vorbim și de libertatea de alegere. Doresc ca femeile să poată să facă această opțiune, să aibă mai mulți copii, să rămână acasă, să se îngrijească sau să profeseze în continuare. Doamna Picerno. Presidente, anche commissaria per eh, il suo impegno e naturalmente... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și doamnei comisar pentru angajamentul personal și tuturor colegilor care au participat la această dezbatere. Dragi colegi, cred că trebuie să recunoaștem că ziua de 8 martie este o zi obișnuită, din păcate, pentru majoritatea femeilor o zi obișnuită, mai ales pentru femeile care reprezintă viitorul Europei. Și mă gândesc în mod special la femeile refugiate, care reprezintă 60% din fluxul, din fluxul migrațional care a trecut granița între Grecia și Macedonia. Deci, dragi colegi, ce motive avem să comemorăm trecutul dacă închidem poarta, ușa în fața uh, viitorului uh, Europei? Femei, aceste femei sunt victimele traficului de, de persoane și în aceste condiții noi ne închidem frontierele. Mie mi se pare că avem nevoie de o altă abordare pentru a face față traumei prin care au trecut refugiatele și aș dori să dedic această zi acestor femei, refugiatelor care caută libertatea pe care o proclamăm și pe care o comemorăm noi astăzi. Eu cred într-o Europa diferită, dragi colegi, într-o Europa care dă dovadă de solidaritate. Tocmai de aceea propun și am făcut acest lucru printr-o scrisoare pe care v-am transmis-o tuturor, dar aș dori să fac această declarație în mod public astăzi aici, Vă rog să mergeți să vedeți cu ochii voștri uh, cum sunt uh, exploatate uh, și abuzate femeile care se află la granița între Grecia și fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei. Puteți vedea astfel cum Europa le spune nu acestor femei și cum le închide uh, ușa în, în față. Domnul Etheridge ar dori să vă întrebe ceva. Acceptați această întrebare? Da, vă rog, domnul Etheridge. Vă mulțumesc. Aș dori să vă întreb dacă sunteți de acord cu mine că aceste constructe internaționale, ca Ziua Internațională a Femeilor, sunt lipsite de sens, pentru că ce contează până la urmă este egalitatea de șanse pentru oameni Uh, femeile occidentale în același timp trebuie să se poată bucura de valorile libertății occidentale și ca aceste valori să nu fie uh, eliminate de fluxul de noi oameni care sosește în Europa, oameni care au uh, valori diferite. Deci nu credeți că femeile occidentale trebuie să se bucure de aceste valori? Răspunsul, vă rog. Nu sunt de acord deloc cu dumneavoastră. Nu sunt de acord cu nimic din cele afirmate. În primul rând, pentru că eu, pentru mine Ziua Internațională a Femeii este deosebit de importantă, pentru că comemorează și recunoaște importanța realizărilor noastre. Este vorba de realizări ale altor femei care au trăit s-au născut înaintea noastră, care au uh, luptat pentru drepturile pe care noi le considerăm acum că există de la sine dreptul uh, de a vota, dreptul de a avea un loc de muncă și de a fi uh, plătit la fel, dreptul de concediu maternel și așa mai departe. Și eu cred că în numele acestei libertăți noi toți uh, deseori discutăm despre libertate, așa cum ați, uh, ați făcut-o și dumneavoastră. Discutăm despre libertate, trebuie să recunoaștem că Europa pe care o comemorăm acum, continentul nostru a avut un rol important uh, din punct de vedere istoric, însă acest lucru s-a, întâmplat în trecut. În acest moment, Europa închide ochii în fața uh, tragediilor care se desfășoară la frontierele noastre, închide ochii în fața copiilor și femeilor um, care au în față uh, sârmă, garduri de sârmă ghimpată, femei și copii care nu au posibilitatea de a uh, duce un trai uh, decent. Și sper că în această zi nu vom uh, comemora o zi a rușinii. Doamna președinte, îmi pare foarte rău, dar aveți la dispoziție doar 30 de secunde pentru răspuns. Trecem acum la intervențiile spontane și are acum cuvântul doamna uh, Mariana Petir. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Femeile se confruntă cu o situație grea în momentul în care își caută un loc de muncă. Nu sunt uh, sprijinite, nu sunt ajutate să-și îmbine în mod armonios viața de familie și viața profesională. Sunt penalizate uh, pentru aceste eforturi uh, prin pierderea locului de muncă. Nu primesc uh, salariu la egalitate cu bărbații sunt, victimele, sunt victime ale hărțuirii. Chiar dacă numărul absolventelor este din ce în ce mai mare, aceste femei nu se, nu-și continuă cariera apoi în funcții de conducere. Nu au proprietăți imobiliare, de cele mai multe ori nu sunt plătite cum trebuie și nu au asigurare de pensie. Iată de ce avem nevoie de sisteme naționale de pensii care să contracareze sărăcia în rândul femeilor la vârste înaintate. Mulțumesc, domnul Marias. Sărbătorim uh, ziua 8 martie astăzi. Trebuie să subliniem că Uh, în perioada crizei financiare pe care o uh, parcurgem, în țările care au fost răcite de memorandumul de înțelegere, femeile au fost primele uh, victime. Piața muncii a arătat acest lucru. Există o diferență diferențe mari între salarizarea femeilor și bărbaților, 16,4%, iar în cazul uh, pensiilor 30 și ceva la sută. Noua lege privind uh, pensiile a făcut ca multe femei care au avut activități uh, independente să plătească circa 80% din venitul lor uh, în impozite. Femeile din agricultură se confruntă cu aceeași uh, problemă. Nu se mai face o distinție între gen și dorim să nu mai fie sărăcie uh, în Europa, în rândul femeilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. O adevărată politică de promovare a egalității între sexe trebuie să se ocupe de cauzele inegalității, iar aceste cauze sunt la ora actuală de ordin cultural și, și economic. Aș dori să vă vorbesc numai, la cele din, numai despre cele din tâi. Nu putem să nu spunem nimic în momentul în care asistăm la forme instituționalizate de discriminare cum s-a întâmplat, de pildă, în cazul Bisericii Catolice, care interzice în continuare femeilor să um, ajungă la um, funcții de sacerdote sau um, uh, nu primesc confesiune doar pentru că sunt femei? Biserica Catolică este organizată politic ca într-un stat, Vaticanul. Iată de ce trebuie să solicităm uh, șefului acestui stat uh, papei să pună capăt acestei discriminări îngrozitoare între bărbați și femei în sânul uh, instituției sale. Când se va întâmpla acest lucru, mă face un mare pas înainte. Nu se va pune capăt, dar cel puțin se va reduce inegalitatea între sexe în lumea întreagă. Mulțumesc foarte mult, domnul Polceac. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova, i když vím, že nemohu určovat pořadí, byl bych samozřejmě. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, doamna președintă. Pe lista vorbitorilor fusese înaintea mea domnul Ștetina, însă oricum, în numele bărbaților aș dori să spun că nu, nu toți bărbații sunt uh, șovini și cele auzite din partea unor colegi m-au uh, întristat. Aș dori să uh, transmit cele mai bune urări femeilor de cu ocazia uh, Zilei Internaționale a Femeilor. Există 52% uh, din populație sunt femei, 48% sunt bărbați, este un fapt natural și cu toate acestea femeile sunt discriminate în continuare pe piața muncii din punctul de vedere al salariilor și a pensiilor. Ar trebui să păstrăm un dialog permanent uh, pe acest punct și doamna Iurova uh, participă deseori la aceste dezbateri. Uh, Cred că ar fi important să ar fi important dacă am recunoaște mai, mai mult rolul femeilor. Domnul Kelly. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este important să auzim nu numai vocea femeilor, ci și vocea bărbaților astăzi, de Ziua Internațională a Femeii. Mă bucur că am ocazia să spun câteva cuvinte cu această ocazie. Este important să dezbatem această chestiune în Parlamentul European, pentru că nu există alte organizații sau instituții în lume care să facă mai mult pentru a promova drepturile femeilor. De-aia avem această dezbatere astăzi. Am făcut mult până acum, însă trebuie să facem și mai mult. În țara mea au avut loc alegeri săptămâna trecută. 30% din partidele noastre sunt reprezentate de femei, deci sunt acum mai multe femei în Parlamentul irlandez decât oricând înainte. Am auzit la radio ieri că multe companii au mai multe femei în Consiliul de Administrație și acestea înregistrează profituri. Mulțumesc! Doamna Geisner. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, doamna comisar, dragi uh, colegi, dragi colegi. Mă bucură prezența importantă a bărbaților la această dezbat- dezbatere, pentru că această chestiune este interesul tuturor. Astăzi discutăm despre, societate, uh, despre situația socioeconomică a femeilor. Însă, uh, Ziua Internațională a Femeilor trebuie să fie ocazie nu doar de a sărbători, dar și pentru a uh, insista pentru toate aceste valori. De 50 de ani tot cerem o egalitate a remunerației um, care nu uh, s-a uh, realizat până acum în Germania această diferență salarială este de 22% în continuare, din punctul de vedere al pensiilor există o diferență de 39%, Uh, femeile sunt egale bărbaților și ar trebui să fie uh, uh, protejate. De curând am discutat despre spiritul antreprenorial în rândul femeilor și am, am văzut că accesul la credită pentru femei este mult mai dificil decât uh, pentru bărbați. Deci mai avem foarte multe lucruri de făcut și, domnule comisar, vă asigurăm de sprijinul nostru. Avem nevoie de o strategie, o strategie care să funcționeze într-adevăr. Mulțumesc, domnul Caputoare. are Grazie, președinte. Oggi l'8 Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi este 8 martie, deci o prilej, discutăm situația socioeconomică a femeilor în Uniunea Europeană. Chiar dacă avem două directive în ceea ce privește salarizarea egală și șansele egale, trebuie să mai facem multe pentru a asigura adevărată calitate între sexe. Femeile în Uniunea Europeană uh, se confruntă cu o mare discrepanță în ceea ce privește situația socioeconomică și în ceea ce privește strategia Uniunii Europene cu privire la discrepa- aceste discrepanțe. În ciuda eforturilor făcute, totuși nu există suficiente femei uh, prezente în consiliile de administrație ale companiilor, chiar dacă din ce în ce mai multe femei sunt angajate, numărul femeilor la, din uh, Consiliul de Administrație rămâne redus și nici în politică femeile nu joacă rolul pe care ar putea să-l joace. Uniunea Europeană nu ar trebui să, pur și simplu, să se plângă că lucrurile stau așa, ci trebuie să facă ceva pentru a soluționa situația și pentru a asigura că femeile nu mai sunt victimele discriminării. Să sperăm că pe viitor vom putea să, să sărbătorim într-adevăr ziua de 8 martie cu obiective atinse și nu doar cu discrepanțe despre care să ne plângem în continuare. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Eu am fost, am avut mare noroc, fiindcă am, am, am întâlnit foarte multe femei curajoase put- și puternice, dintre care una dintre aceste femei era mama mea. În timpul războiului știu prea bine că nu bărbații, ci femeile și copiii suferă cel mai mult. Și aș dori să vă reamintesc uh, despre una dintre ele. Vinerea trecută, O femeie care a fost uh, răpită, Nadia Savchenko, a declarat astăzi greva foamei și iată, de 5 zile această femeie nu mănâncă și nu bea apă. Situația ei este critică. Ar putea să moară în câteva ore sau într-o zi chiar. Iar uh, mâine continuă procesul acesta nedrept, iar uh, procurorul de stat a cerut o sentință de 23 de ani și vă rog să faceți tot ce, se, ce vă stă în putere pentru a o elibera pe această doamnă. Mulțumesc foarte mult! Doamna Iurova, mulțumesc, apreciez că putem să discutăm chestiuni de gen, politici de gen în Parlamentul European, pentru că este o sursă uh, de inspirație pentru munca noastră în uh, comisie. Vreau să adaug uh, câte ceva la cele pe care le-ați spus în intervențiile dumneavoastră. Unii ați spus că am retras uh, directiva privind uh, concediul de maternitate. Am făcut-o pentru a pregăti un text mai bun, care să corespundă în mai mare măsură nevoilor actuale. Amintiți-vă, vă rog, că nu puteam să continuăm uh, cu această directivă pentru că două treimi dintre țări au spus avem deja așa ceva, vrem ceva mai nou, așa încât elaborăm și este o prioritate pentru mine uh, anul acesta în pachetul uh, de muncă pentru 2016, uh, pachetul de propuneri legislative și nelegislative care vor îmbunătăți echilibrul între viața profesională și cea de familie. Exact ceea ce ați spus dumneavoastră aici. Asta pentru ca femeile să aibă mai multe opțiuni. Nu e vorba de a dicta uh, nu e vorba de subestimarea rolului uh, mamelor. În momentul de față, situația se prezintă așa. Tinere care au studiat la universitate și care reprezintă 60% uh, din uh, femei trebuie să hotărască dacă să continue și să aibă o carieră sau să aibă copii și din punct de vedere economic acest lucru este irațional. Trebuie să creiem posibilitatea pentru ca femeile să aibă în egală măsură uh, o carieră și copii. Nu-mi place ce se spune că este dreptul, copii, uh, dreptul uh, femeilor să aibă uh, copii. Desigur că este un drept. Uh, și uh, eu uh, sunt uh, uh, mamă. E cel mai bun rol pe care l-am jucat în uh, viața mea. Însă pentru a pune lucrurile într-un context socioeconomic, societatea are nevoie de viitori contribuabili. De ce femeile să poarte această povară? Acest lucru nu mai este sustenabil pe termen lung. Trebuie să încercăm uh, să elaborăm acest uh, nou pachet. Care sunt noutățile din acest pachet? Nu numai aranjamente pentru uh, femei, ci uh, aranjamente mai bune pentru ambii părinți. Uh, în ceea ce privește diferența de salarizare, desigur, trebuie să găsim uh, instrumentele adecvate pentru a uh, descrește acest decalaj. 16% este un procentaj mare în unele state membre. Uh, Uh, această uh, cifră este și mai mare. Apoi uh, un procentaj de 39-40% atunci când e vorba de decalajul la pensie. Acest lucru este inacceptabil. De aceea vrem să introducem măsuri care să reducă acest decalaj în ceea ce privește pensiile acest decalaj este în mare măsură generat uh, de faptul că uh, femeile stau și își îngrijesc uh, familia și nu muncesc. Nu vreau să vă rețin atenția prea mult. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre discriminarea multiplă despre care a vorbit doamna Post. Uh, Uh, ne confruntăm cu o situație foarte gravă în Europa, pentru că asistăm la aceste cazuri îngrozitoare. Uh, stau de vorbă cu cetățeni uh, romi, am vorbit cu mulți cetățeni romi și spun că femeile sunt cele care plătesc facturile familiei și totuși sunt victimele Uh, violenței fizice. Nu e vorba de presiuni, ci de violență fizică. Trebuie să facem mai multe pentru a combate discriminarea multiplă. Și un comentariu în ceea ce privește prezența în mai mare măsură a uh, femeilor uh, în uh, poziții de conducere, directiva privind femeile în consiliile de administrație. Trebuie să vă spun că această directivă s-a schimbat mult în timpul mandatului meu, pentru că vreau ca ea să fie mai neutră din punct de vedere al genului. Uh, directiva femei în Consiliile de Administrație înseamnă că bărbați uh, foarte bine calificați uh, vor fi înlocuiți de femei și nu e drept așa. Dorim o concurență egală. Sigur, această directivă merge în direcția cea bună și aș dori ca statele uh, membre care au deja o lege în acest sens, cum este Germania sau Franța, precum și alte state membre, să ne ajute să ajungem la uh, rezultate similare în alte state membre. Pentru Uh, faptul ca femeile să fie în mai mare număr uh, în uh, consiliile de administrație, asta înseamnă să avem politici mai bune. Eu am niște rezerve în legătură cu cât de departe putem merge în această privință, mai ales atunci când e vorba de viața publică, politica publică. Sunt și comisar pentru probleme de justiție. Uh, și deci uh, și în aparatul judecătoresc nu vedem prea multe femei în funcții de conducere. Uh, vă mulțumesc uh, pentru acest mesaj pozitiv pe care să-l transmitem bărbaților. Cred că e greșită ideea că femeile vor să lupte, cred că ele vor să colaboreze Cred că printr-o astfel de abordare lucrurile s-ar putea schimba mai repede și pentru asta uh, este nevoie și de colaborarea bărbaților care trebuie să înțeleagă cât de important este. Uh, membrii uh, Parlamentului European vor, sper, vor continua să ne susțină în continuare. Dezbaterea